ci în Orientul Mijlociu și trebuie să garanteze drepturile omului fără să se a plece în fața aroganței, a șantajului și a amenințărilor explicite de a uh, se da uh, drumul la 3,6 milioane de emigranți. Însă, dacă cineva este, uh, vorbește mult despre sancțiuni, nu poate să uite că chiar Uniunea Europeană a finanțat chiar ani de zile, prin diferite canale, prin instrumente de preaderare sau finanțări din partea Băncii Europene de Investiții, sau prin contribuții de asistență refugiații din Turcia. Deci acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fie foarte clar că trebuie să se încheie procesul de aderare, trebuie să se oprească procesul de aderare al Turciei, pentru că altfel nu facem decât să islamizăm continentul nostru, care ar duce ca, la faptul ca creștinii să devină o minoritate persecutată, așa cum se întâmplă în Siria. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are, ați terminat, să știți, nu mai aveți timp și microfonul dumneavoastră este stins, deci nu vă mai poate auzi nimeni chiar continuați. Acum trecem la următorul vorbitor, un minut, domnul Cristoforu. Mulțumesc, doamnă președinte. Invadarea um, Siriei de Turcia este o crimă uh, și o ofensă la adresa Uniunii Europene, a Europei și a întregii umanități. A venit momentul să punem capăt, să, să lăsăm deoparte cuvintele și să acționăm. Toleranță zero față de Turcia. Turcia nu îi agresează doar pe curzi, agresează întreaga umanitate, pentru că curzii sunt cei care au oprit statul islamic, au oprit Daeshul. Noi suntem, da, dacă suntem complici uh, astăzi la ceea ce se întâmplă Uh, nu facem uh, decât să închidem ochii din nou, așa cum am făcut-o uh, atunci când Turcia a, s-a făcut vinovată de genocidul armenilor, când a agresat teritoriul cipriot în anii 70. Iată, acum îi agresează pe curți. De obicei sunt mândru să fiu european, dar mi-e rușine când europenii vând arme turcilor și nu iau măsuri eficiente pentru a pune capăt acestei invazii în Siria. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fayon. Mulțumesc. E vorba aici de o încetare a focului foarte instabilă, iar Erdogan folosește această situație abuzează de ea din cauza lipsei de unitate din Uniunea Europeană. Atacurile Turciei sunt o încălcare a dreptului internațional, iar Uniunea Europeană are nevoie de o unitate uh, în legătură cu embargoul uh, de arme pentru Turcia și în legătură cu sancțiunile economice. Aici cred că am putea influența Ankara. Noi uităm că problema curdă nu poate fi soluționată prin uh, atacurile turcești legătura dintre curzi și uh, regimul Assad nu o să le satisfacă aspirațiile. Nordul Siriei împreună cu nordul Irakului și sud-estul Turciei unde Turcia a mai uh, dezvoltat uh, și a desfășurat um, operațiuni uh, militare a dus să se creeze de fapt o bombă cu ceas. Aceasta duce la catastrofe umanitare, la conflicte chiar în afara regiunii de care vorbesc. Deci unde a rămas umanitatea noastră? Trebuie să ne fie rușine. Un minut, doamna Paga Zaurutundia. Mulțumesc, Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare atenție această dezbatere intensă. Am auzit frustrări, dar nu putem spune că am auzit uh, sentimente de anxietate, pentru că astea le poți trăi dacă ești bombardat. Statele Unite au abandonat zona, știam asta, am fost uh, anunțat, știam că Turcia va ataca și știam de asemenea uh, că jihadiști periculoși vor fi eliberați din închisori și că se va genera această spirală de revitalizare a terorismului și a Daeshului. Știam pentru că am fost anunțați în acest sens. Europenii au ratat ocazia, înainte ca Statele Unite să se retragă, să acționeze cu un tribunal penal internațional, să evite impunitatea, să acționeze asupra minorilor europeni din zona. Am ratat toate aceste ocazii. Suntem într-adevăr un jucător pe plan comercial, dar nu și politic. Există violență, există catastrofe, există conflicte strategice și toate acestea ne afectează. Cum să nu ne afecteze? Încercăm să reglementăm o criză migratorie în continuare care trece prin acest teritoriu. Dacă nu punem capăt acestor contradicții, dacă nu creăm o politică de securitate și apărare, nu o să putem face față viitorului. Mulțumesc. Domnul Alessandro Fiordanov, un minut. Уважаеми господин председател, госпожо председател. Mulțumesc, domnule președinte. Situația s-a schimbat ieri. Putin și Erdogan au obținut ceea ce au dorit. Bashar al-Assad este de acord, chiar dacă el poartă principala vină pentru această situație. Politica uh, Turciei nu este doar anticurdă, este și antieuropeană. tre- ar trebui să fiți extrem de preocupați de ce se întâmplă între Rusia și Turcia. Nu e doar un flirt diplomatic, este un proces mult mai periculos. Putem oferi o soluție, putem oferi o viziune pentru rezolvarea problemei, inclusiv a problemei curde. Dar asta nu trebuie să însemne să-i sprijinim pe naționaliștii de stânga din rândul cursilor de pe teritoriul turc. Mulțumesc! Urmează domnul Haineloma un minut. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte. Ofensiva turcă este împotriva dreptului internațional și nu o putem accepta. Uniunea Europeană, din păcate, a rămas pe margine uitându-se la ceea ce se întâmplă când Turcia, SUA, Siria, dar și Iranul organizau, practic, lucrurile în acea regiune. Petrolul sirian are mai mulți protectori și mai multe drepturi decât refugiații și decât curzii. Curzii cărora le datorăm atât de mult. Parlamentul European ar trebui să trimită un mesaj foarte clar. Noi așteptăm din partea Consiliului, înaltului reprezentant și al Comisiei mai multă acțiune decisivă, fermă, pentru ca aceste acțiuni să se potolească și pentru ca Turcia să-și înțeleagă limitele operațiunilor acestora. Aceasta înseamnă o acțiune hotărâtă într-o politică comună, dar și un embargo pe arme. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Grudler. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președintă. Acest nou război în nordul Siriei, la inițiativa Turciei, este o încălcare a dreptului internațional, este o decizie inumană care deplasează 300.000 de persoane, dintre care 70.000 de copii cu 120 de civili care și-au pierdut deja viața. Nu e o luptă împotriva teroriștilor, ci împotriva uh, unor popoare, printre care poporul curd. În mare parte aceștia nu doresc decât un singur lucru, să tărească trăiască în pace și liberi. Suntem mult mai puternici uh, atunci când ne întoarcem unii împotriva altora, mai degrabă decât Uh, să luptăm împotriva celor care ar trebui să luptăm. Zona de securitate de 30 de kilometri pe care o impune militarizat nu duce la o soluție durabilă. Cât sirieni din Turcia vor dori să se instaleze acolo de bunăvoie? Dreptul internațional interzice trecerea refugiaților de cealaltă parte a frontierei. Opt ani după începutul războiului, calvarul sirienilor și a popoarelor, mai ales a celui turc, nu uh, se încheie. Domnul Lega, un minut. Thank, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum, nimeni nu trebuie să aibă, aibă nici un dubiu. Turcia lui Erdogan nu are ce căuta în UE și invadând Siria și folosind războiul împotriva teroriștilor ca pretext pentru a deplasa și de a ucide civili, Erdogan a arătat clar că uh, ordinea internațională bazată pe reguli nu este pe placul său, așa cum a făcut-o și ocupând Ciprul, uh, forând în apropierea coastelor sale și uh, violându-i uh, apere teritoriale și uh, acționând împotriva civililor în masă, Erdogan a arătat foarte clar că uh, detestă tot ce apără Uniunea Europeană. Erdogan detestă modul de viață european, democrația noastră, libertățile noastre fundamentale, drepturile noastre, libertățile noastre și statul de drept. Mm, er, Turcia lui Erdogan nu are ce căuta în UE și a venit momentul ca Uniunea Europeană să pună capăt discuțiilor de adorare cu Turcia. Mulțumesc! Urmează domnul Arakovac un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, eu cred că foarte multă lume din această sală a citit romanul uh, Cele 40 de zile a lui Musadak. Genocidul îngrozitor pe care îl descrie cartea se repetă acum. Nu putem să tăcem, nu este acceptabil ca un guvern, adică guvernul maghiar, mă refer aici, să permită să înflorească un astfel de regim autocrat care a început un război împotriva curzilor, uh, curzilor uh, sirieni și care a destabilizat întreaga regiune. Trebuie să fie clar. Victor Orban amenință cu migranții, iar acum el susține o măsură care a dus la foarte mulți uh, refugiați. Nu este normal să continuăm așa. Nu putem să permitem noi și politica noastră externă ca politicieni morali să împiedice tot timpul ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce în chestiuni de politică externă și de securitate. Vreau să cer Consiliului de aceea să treacă în fine de la unanimitate la majoritatea calificată. Vă mulțumesc! Thank you. One minute. Mulțumesc! Un minut, domnul Groșel. Oh, turški Siria, v sirijo je nov krog preklavate tragedije enaindvajset stoletja. Este un nou ciclu al infernului în care se regăsește Siria. Sunt încălcate drepturile fundamentale, sunt încălcate drepturile omului, care până la urmă stau la baza ordinii mondiale actuale, de către un stat membru NATO și organizații paramilitare din Turcia. Turcia spune că își protejează interesele de securitate, dar haideți să nu fim naivi. Reuniunea de la Sochi ne-a arătat foarte clar despre ce este vorba. Este vorba despre interese geopolitice care efectiv nu cunosc limite. Nu este o luptă împotriva teroriștilor, pentru că dacă ar fi adevărat, atunci Turcia nu ar, nu i-ar distruge pe curs, pentru că ei sunt singurii care au luptat împotriva barbariei statului islamic. O, o amenințare pentru noi toți. Amenințările lui Erdogan de a deschide frontierele migranților este o amenințare, practic, care profită de suferințele a mii și mii mii de persoane. Trebuie să fim la înălțimea acestei provocări. Uniunea Europeană trebuie să aibă capacitatea de a influența uh, ce se întâmplă cu Turcia. Vrem să o facem cu adevărat? Mulțumesc! Domnul Mandel, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Un proverb spune că prima victimă din fiecare război este adevărul, iar titlul acestei acțiuni uh, militare se numește Operațiunea Izvorului, Izvorul Păcii. Este o primă minciună deja. Nu e vorba de un izvor al păcii, ci de, groz, de acte îngrozitoare, de uh, alungări și de ceea ce a dus la o situație insuportabilă. Puținii pasă Turciei de valorile europene, trebuie să luăm aceasta la cunoștință, iar de aceea trebuie să-i retragem Turciei statutul de candidat la Uniunea Europeană. Nu este absurd, dragi colegi, că o minoritate a mm, șefilor de stat uh, să poată să împiedice statele Macedonia și Albania, Macedonia de Nord și Albania să intre în UE, care au făcut atât de mult ca să intre în UE, dar în schimb Turcia să aibă în continuare un statut de candidat, să trimitem un semnal clar. Haideți să nu mai uh, dăm, băgăm cărbun la economia turcă, să suspendăm uh, Uniunea Vamală, să trimitem un semnal clar către Turcia. Noi uh, respingem așa ceva, știm că jumătate din populație nu susține regimul Erdogan, dar acest regim are nevoie de un duș cu apă rece și pentru ceea ce face și pentru economie. Noi vorbim aici în numele europenilor să transmitem un semnal foarte clar. Mulțumesc, domnul Andrulakis. Un minut. Prin apoi ένα, ενάμιση περίπου χρόνο, σε αυτή την αίθουσα... Acum un an, un an și jumătate, discutam despre invazia turcilor la Afrin. Singurul lucru care s-a schimbat este numele. Acum, uh, nu mai e vorba de ramura de măslin, dar cu toleranța comunității internaționale și um, cu sprijinul unor uh, jucători mari geopolitici din zonă, Turcia se ia de cursi, care au luptat împotriva statului islamic. Um, se creează o nouă uh, criză umanitară și nu o primăvară a păcii, așa cum uh, a uh, botezat Erdogan în mod ironic această operațiune. Stăm cu mâinile în sân, dar trebuie să mm, impunem sancțiuni imediate. Embargoul la vânzarea cu arme uh, trebuie să uh, Uh, fie aplicată de toate țările. Trebuie să-i sancționăm pe cei responsabili de invazie și e nevoie de noi sancțiuni care să arate că Europa e serioasă când spune anumite lucruri. Are cuvântul domnul Van Dar un minut. Doamnă președintă, retragerea trupelor americane din nordul Siriei uh, comandate de președintele Trump Uh, practic a fost o dezamăgire pentru noi toți. În imensa sa înțelepciune, domnul Trump i-a dat un cec înalt domnului Erdogan. Dar cine a luat puterea până la urmă? Putin și Erdogan. Din păcate, Consiliul de Ministri și Afaceri Externe a avut un comportament la fel de rușinos suspendarea exportului de arme către Turcia, rechemarea ambasadorilor, asta am făcut, însă doar atât este o palmă peste chipul curzilor din regiune. Trebuie să fim foarte fermi în poziția noastră. Relațiile economice și militare cu Turcia trebuie să fie nu suspendate, ci oprite definitiv. Trebuie să susținem curzii și creștinii acolo unde acest lucru e posibil. Mulțumim, doamna Barley, un minut. Trebuie să fie un lucru foarte clar. Nu va se va găsi o soluție militară pentru această regiune. Nu poate să existe decât o soluție politică și prin implicarea ONU, care după două ore și ceva de dezbatere nici n-au fost menționați. Ceea ce vedem este o invazie turcă cu aprobarea Rusiei. Vedem cum uh, toate forțele democratice care sunt aliații uh, până la urmă a curzilor nu au făcut nimic nici puterile occidentale, iar Putin și cu Erdogan își împart puterea. Uniunea Europeană nu este un actor în regiune. Am pierdut trenul, dar nici nu avem competențele. Să nu mai vorbim de cât de multe minciuni spune partidul brexitirilor, în care se spune că Uniunea trebuie să acționeze, dar nu vrea să dea competențe Uniunii. Trebuie să încercăm să avem sancțiuni economice și să nu mai dăm arme Turciei. Aceste semnale trebuie date pentru ca să nu arătăm că ne lăsăm șantajați de refugiații pe care amenință să ni trimită. Mulțumesc. Trebuie păstrat drept dreptul internațional și protejat. Mulțumesc. Un minut, domnul Zoido Alvarez. Mulțumesc, doamnă președinte. În dezbaterea de azi a devenit clar că uh, faptele grave din operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei au consecințe dramatice sociale, politice și economice. Doresc să pun astăzi accentul pe liberarea a mii de teroriști ai ISIS cu pașaport european. Ei se pot întoarce în Europa și să creeze o criză a securității în toată UE. Mii de teroriști sunt uh, necontrolați. Ei doresc să se întoarce în Europa și nu putem să permitem așa ceva. În Spania, am uh, suferit de terorismul ETA zeci de ani și victimele au fost mii. Dar am reușit să învingem ETA, uh, um, armata, justiția, statul de drept și societatea spaniolă a învins ETA. Din experiența noastră, pentru a lupta împotriva terorismului, Uniunea Europeană are nevoie de o politică externă și de securitate și de apărare mai completă, mai ambițioasă care să evită ca acești foști luptători ai ISIS să devină uh, teroriști necontrolați. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Lopez, un minut. Gracias președintă. Mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi transmitem un mesaj ferm și tranșant. Refuzăm absolut invazia militară a Turciei în nord-estul Siriei. O decizie care disprețuiește dreptul internațional, mecanismele ONU sau NATO, cu grave consecințe umanitare, care duc războiul într-o zonă stabilizată și provoacă și promovează, nu doar provoacă, uh, strămutarea populației pentru a face modificări etnice care sunt făcute cu complicitatea Statelor Unite și victimele sunt curzii, aliații ai noștri până acum pentru a combate și pentru a anula ISIS, cu niște avantaje clare pentru Assad și Putin în regiune. Europa trebuie să respingă această intervenție și mai mult trebuie să dea un răspuns ferm, să utilizăm instrumentele de care dispun propunem să nu vindem arme Turciei, să ne folosim piața noastră de care beneficiază Turcia și să luăm hotărâri cu privire la un proces de aderare care nu mai are sens nici pentru Turcia, nici pentru Uniunea Europeană. Domnul Bilcic, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte S-a spus deja, dar trebuie să mai repetăm încă o dată. Invazia turcă în nord-estul Siriei pune în pericol stabilitatea întregii regiuni. Îi întărește pe aceia care vor să dea uh, foc la Orientul Mijlociu. Este în interesul nostru vital al UE, dar și al statelor membre, să luptăm pentru integritatea teritorială a Siriei. Nu putem să permitem o schimbare a frontierelor uh, cu forța nu putem să creăm un nou precedent din Crimea în Siria astăzi. E foarte important să rezistăm la această tentație și de aceea um, embargourile pe arme, sancțiunile financiare, dar și suspendarea negocierilor de aderare cu Turcia este minimumul pe care trebuie să-l facem imediat. Și chiar mai mult, trebuie să luptăm pentru valorile europene în această zonă. Nu putem să permitem o prezență crescută turcă și rusă în vecinătatea noastră este în interesul nostru strategic. Mulțumesc, domnul Majorino. Un minut. Erdogan a compiut un act Erdogan este vinovat de o agresiune. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l spună Parlamentul European și de aceea reacția noastră trebuie să fie extrem de dură. Până acum, Uniunea Europeană nu s-a făcut auzită, unită, clară și uh, în mod uh, puternic. Nu avem nevoie de condamnări generice. Trebuie să acționăm în mod foarte clar. Intervenția militară a Turciei um, este, trebuie pedepsită cu sancțiuni economice și sociale, cu embargoul în vânzarea de arme, cu intervenții pentru a nu-i lăsa singuri uh, uh, pe curzi, femei, bărbați, cum este Hevrin, uh, Uh, și victime, cum este Hevrin Calaf. Nu putem lăsa uh, un popor, ca cel curt, cu care trebuie să fim solidari. Curzii au fost folosiți mai întâi în lupta împotriva terorismului și acum au fost lăsați deoparte, părăsiți. Și, iată, Erdogan um, șantajează Europa cu refugiații și uh, pentru, în interesul lor trebuie să se termine imediat conflictul și armata turcă trebuie să se retragă imediat. One minute, Mr. Urmează domnul Crefalogianus un minut. Turcia, metopros... Stimată doamnă președintă, sub pretextul uh, curzilor din Siria, uh, aceștia au fost atacați. Sunt oare cu toții teroriști? Turcia Uh, a invadat Siria, își continuă operațiunile și victimele sunt civili, sunt copii. În 1974, aceeași țară, sub un pretext asemănător, a invadat Republica Cipru și de atunci ocupă și continuă să ocupe 40% din teritoriul insulei cipriote. Suntem cu toții de acord cu decizia Consiliului European care condamnă în mod tranșant această invazie care duce la mii de victime și care uh, pune în pericol lupta împotriva ISIS și este o amenințare gravă împotriva securității europene. Condamnăm acest atac fără nicio notă de subsol, direct. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Marcheș, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În 2016, Uniunea Europeană a semnat cu Turcia o, un mecanism european care avea ca obiectiv să susțină cele 3,5 milioane de refugiați, 0,7% din populația Uniunii Europene în 28 care se găsesc în Turcia. Însă e bine să ne amintim și care a fost uh, um, viziunea restrictivă a acordului de la, lui de la Dublin, în care se blochează în continuare statele membre și lipsa de solidaritate în legătură cu refugiații, lipsa de solidaritate din partea unor state membre. Pentru că unele state membre au primit cei mai mulți refugiați și aceasta a dus la necesitatea mecanismului cu Turcia Turcia de atunci a făcut șantaj permanent cu Uniunea Europeană, a amenințat să deschidă porțile înapoi, iar acum face același lucru încă o dată. Chiar dacă Turcia vorbește de motive de siguranță legitime, această operațiune militară în nord-estul Siriei trebuie să fie frânată. Nu există nicio soluție militară. Uniunea Europeană trebuie să-și unească vocea și să-și mobilizeze influența lucrând împreună cu Națiunile Unite pentru a atinge pacea în această regiune a lumii care a fost atât de masacrată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly, un minut. Bun. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, rareori Parlamentul este atât de unit dar în această dimineață suntem cu toții de aceeași părere și criticăm ce face uh, Turcia în uh, nord-estul Siriei. Motivul este evident. Donald Trump și-a retras dintr-o dată trupele pentru a-și proteja imaginea. Și am văzut rezultatele. Rezultatele sunt multă suferință, suferință care durează de generații. Au fost deplasați atâți oameni, atâția oameni și statul islamic uh, revine. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere. Trebuie să interzicem exportul de arme spre Turcia. Trebuie uh, să vedem ce facem cu uh, sprijinul nostru financiar pe care îl trimitem Turciei și trebuie să căutăm o soluție sub uh, auspiciile ONU. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Peters. Este bine că Parlamentul European transmite mesaje clare Turciei. Proiectul nostru de rezoluție este unul care mai trebuie analizat pentru că sprijinul pentru aderare nu trebuie să fie acordat uh, necondiționat. Nu putem trimite bani în această situație. Criza din Siria de Nord este, um, o, amenință, este o, o formă de a, ne, de a ne aminti ce se întâmplă. Este o adevărată amenințare la adresa politicii europene de apărare. Ne reamintește faptul că Uniunea Europeană dorește o zonă internațională de securitate în nordul Siriei, care să fie controlată de o forță militară internațională. Doar așa putem pune capăt exodului exodului populației, doar așa putem să îi regăsim pe copiii care au dispărut și să stabilizăm situația în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Furlas, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnul, doamnă președinte. Am închis ochii în fața unei crime. Am lăsat uh, poporul care a combătut statul islamic în ghearele Turciei. Astăzi Europa trebuie să ia măsuri. Permiteți-mi să vă amintesc că acum 45 de ani Turcia a invadat și țara mea. 45 de ani mai târziu, încă mai avem uh, strămutați, refugiați și persoane care nu trăiesc în uh, țara lor. Ca acum 45 de ani, comunitatea internațională a tăcut și acum. Astăzi, comunitatea internațională a menținut această liniște și închide ochii în fața crimelor Turciei. Cipru, 1974, călăul e același și rămâne nepedepsit, iar responsabilitățile noastre sunt enorme. Europa este absentă și istoria o să ne judece. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bentele, un minut. Doamnă președinte, vorbim astăzi despre operațiune militară a Turciei care încalcă dreptul internațional și consecințele sale. Situația până acum și din păcate de ani de zile este următoarea. În Siria, în vecinătatea Uniunii Europene, despotul Assad Statele Unite și Rusia au un cuvânt de spus, însă Uniunea Europeană, pe lângă finanțarea ajutorului umanitar, nu uh, are nicio influență sunt unele concluzii pe care trebuie să le tragem și aici uh, revin la cererea ale Trebuie să avem un Consiliu de Securitate al Uniunii Europene și un uh, uh Consiliul de Miniștri de Apărare, astfel încât inițiativele uh, statelor membre, de exemplu cea a Germaniei de a se crea o zonă de protecție internațională, să poată fi discutată și poate să dezbătută și să poată duce la acțiune. Acțiunile inacceptabile ale uh, Turciei ne arată că trebuie să devenim suverani pentru a putea uh, acționa uh, și nu numai uh, să, să nu putem numai să condamnăm cu vorbe uh, masacre. În acest mandat trebuie să facem un pas înainte în fața, uh, pentru a putea acționa Um, la fa- în, acest, în astfel de situații. Mulțumesc, până doamna președinte. Trecem la intervențiile spontane. 16 persoane au solicitat cuvântul. Nu voi putea accepta pe toată lumea. Începem cu doamna Vozenberg. Un minut. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Τουρκία για μια ακόμη φορά υλοποιεί τα παράνομα σχέδιά της περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο. Εισέβαλε στη Βόρεια Συρία σκορπώντας τα... Uh, Turcia acționează uh, în mod ilegal. A invadat uh, nordul Siriei și asta a făcut să mm, fugă mii de oameni. Sunt uh, crime împotriva umanității. Acum au loc uh, mm, uh, pierderi, pierderi de vieți și Uniunea Europeană privește și nu face nimic. Suntem corresponsabili. Politica uh, turcă nu respectă regulile internaționale, nu respectă pe nimeni. Trebuie să facem în așa fel încât sancțiunile să fie aplicate imediat și uh, să mm, ajungă bani la societatea civilă. Turcia este responsabilă și asta înseamnă că nu, are, nu își găsește locul în familia europeană. Mulțumesc, domnul Mavrides. Thank you, Madam President. The Turkish, I'm reading the title, the Turkish military... Mulțumesc. Operațiunile militare turce în nordul Siriei și consecințele sale au o importanță foarte mare. De fapt, nici nu e vorba doar de operațiuni militare. Este mai degrabă o invazie, o invazie militară. Ce să mai discutăm despre problemele legate de securitate, de trădarea aliaților, de complicitatea cu statul islamic, consecințele acestei invazii militare, de fapt, reprezintă crime împotriva umanității, epurare etnică, uh, practic ocupare a teritoriului Siriei. Același, în același fel în care continuă ocuparea nordului Ciprului sau uh, în fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Macedonia de Nord. Cred că este momentul să aducem aceste lucruri în fața tribunalelor internaționale. Mulțumesc, doamna Bilbao Barandica. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că uh, respingem atacul uh, ilegal al Turciei care încalcă dreptul internațional și face victime în rândul civil, civililor și strămutări de populație mai mult vrea să schimbe uh, demografia acelei zone, strămutând uh, uh refugiații într-o zonă uh, curdă și uh, acum se redeschide un conflict care implică marile puteri mondiale. Iar uh, NATO acum ar trebui să retragă uh, sprijinul Turciei, iar această încălcare a dreptului internațional trebuie să fie sancționată. Uh, Trebuie să găsim o soluție bazată pe dialog acestei crize, iar această activitate diplomatică trebuie să meargă mână-mână cu asistență umanitară și mai ales în ceea ce privește repatrierea uh, minorilor uh, născuți din luptătorii uh, ISIS. Mulțumesc, doamna Campa. doamnă președintă doamnelor și domnilor narzędzia mamy środki mamy wszystko i co? avem instrumente diplomatice și nu numai la dispoziție pentru a acționa. Dar iată, în ce situație suntem acum? Rusia ne-a luat-o înainte. Este trist. Europa suferă de pe urma conflictului din Orientul Uh, mijlociu. De aceea trebuie să facem tot pentru a se pune capăt acestui conflict. Și nu numai cu vorbe, trebuie la nivel diplomatic să facem tot ce putem pentru ca acest conflict să se încheie. Trebuie să ne ocupăm de asemenea de victime. Îi mulțumesc domnului comisar uh, Stilianides uh, pentru că dumnealui a făcut mari eforturi pentru victime. Însă în uh, Siria, în Orientul Mijlociu, sunt uh, misionari și alte organizații care se ocupă de victime, chiar dacă sunt amenințate. Putem uh, face mai mult pentru a sprijini aceste organizații. Doamna președinte, întrerupe, urmează domnul Papadimulis. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar vorbe auzim Erdogan invadează Siria. În timpul ăsta se încheie acorduri care nu respectă legitimitatea internațională, acorduri ilegitime cu binecuvântarea lui Trump și a lui Putin. În timpul ăsta, Uniunea Europeană nu face nimic, nu sunt suficiente vorbele de condamnare, ci avem nevoie de acțiuni puternice, bine țintite, de un embargo uh, privind armele, de o decizie din partea Consiliului care așteaptă de luni de zile. De fapt, încă de pe vremea lui, uh, încă, încă Tsipras, uh, uh acum acum multă vreme semnase o astfel de decizie, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic. A venit momentul ca Franța și Germania să nu se opună deciziilor pentru a-și apăra propriile interese. Mulțumesc un minut, doamna Șoirova. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Invazia turcă din Siria trebuie să fie condamnată. Uh, curzii au luptat împotriva statului islamic, iar, uh, iar acum uh, această intervenție a cauzat instabilitate și încă un val de refugiați, dar mai ales s-au pierdut vieți omenești și s-a cauzat suferință pentru oameni nevinovați. E bine că Turcia a pus capăt ofensivei sub presiunea venită din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite. O zonă de siguranță în nordul Siriei um, uh, este o idee bună, dar doar sub auspiciile forțelor internaționale, nu sub ocupația forțelor uh, turcești. Turce, invazia Turciei nu trebuie să fie percepută un, ca fiind act unic, unilateral și Turcia arată în ultimii ani că nu împărtășește valorile europene. Doamna Ward, un minut. Uh, millions of people from... Milioane de oameni din comunități uh, etnice și religioase diverse sunt uh, amenința, amenințați. Uh, zeci de mii au fost rămutați. Um, sate um, de curzi, de musulmani, dar și de creștini uh, au fost afectate. Are loc o epurare etnică. Ca parte a femeile, femeilor care apără Rojava, uh, îmi uh, folosesc vocea pentru a cere un sfârșit al invaziei și ocupației turce în nordul Siriei crearea unei uh, zone de interdicție pentru uh, aviatice și uh, sfârșirea um, comerțului cu arme împotriva cu Turcia, um, sancțiuni împotriva Turciei economice. Um, Turcia face crime împotriva umanității în această zonă și acest lucru trebuie să se oprească. Trebuie recunoscută administrarea autonomă uh, a uh, poporului din uh, nordul și estul Siriei. Doamna președinte, o întrerupe pe vorbitoare pentru că și-a depășit timpul de intervenție. Vă rog, doamnă Ward, toată lumea trebuie să vină la rând. Mulțumesc. Urmează doamna Ioveva, un minut. Pozdravljam rezoluție în Mulțumesc mult, doamnă președinte. Eu susțin această rezoluție și cursul de urmat în ceea ce privește Turcia. Sunt de acord și cu ideea de a se îngheța fondurile la adresa Turciei. Banii nu trebuie folosiți pentru finanțarea unor operațiuni militare, însă aceste acțiuni nu vor fi suficiente. Nu trebuie să-i permitem lui Erdogan să ne șantajeze. Nu putem accepta să fie pusă sub amenințare securitatea în regiune care este atât de aproape de noi. Trebuie să avem în vedere riscurile pe care le presupun deportările și uh, posibilele catastrofe umanitare ulterioare. Trebuie să înghețăm fondurile și să impunem un embargo asupra armelor în acea zonă. Plus de asta trebuie să o declarăm o zonă de securitate și să fie um, și uh, no-fly. Ce înseamnă în cazul în care, ce se întâmplă în cazul în care ofensiva va continua. Oamenii var, vor trăi cu spaima în suflet și încă asta nu va fi cea mai gravă problemă. Trebuie să ne gândim la securitatea din regiune și la toate aspectele sale politice. Mulțumesc! Mulțumesc! Intervenția militară în Siria nu este doar o chestiune a momentului. Această intervenție militară durează de 8 ani și are vinovați uh, SUA și marile puteri din Uniunea Europeană care împreună cu alți membri ai NATO cu Turcia și cu aliații săi, Israel, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, Qatar, și-au adus contribuția la organizarea și înarmarea grupurilor teroriste, la asasin- asasinarea a mii de persoane și la strămutarea forțată a milioane de oameni și la distrugerea și destructurarea socială, economică și patrimonială a unei țări. Poziția Parlamentului European și a altor instituții ale Uniunii Europene, precum și a diverselor guverne din țările Uniunii Europene care doresc să dea o imagine de distanțare față de această nouă agresiune militară asupra Siriei reprezintă uh, o dovadă de ipocrizie. Nu e suficient să condamnăm Turcia, trebuie să punem capăt uh, agresiunii externe împotriva uh, Republicii Arabe a Siriei și să apărăm suveranitatea teritorială și integritatea sa, respectând dreptul internațional și uh, principiile Națiunilor Unite. Vă mulțumesc. Doamna Kenichi. Mulțumesc, doamnă președinte. În această dezbatere aș dori să vă reamintesc că primele victime, cele mai fără apărare ale ofensivei militare turce în nordul Siriei, sunt reprezentate de copii. În 2008, uh, uh, Uniunea Europeană a subliniat într-o decizie privitoare la copii uh, faptul că acestea sunt primele victime, primele persoane care suferă în orice conflict. Este și cazul de față peste 1700 de, uh, peste 70 de mii de copii au fost de strămutați în timpul conflictului acestuia și dacă lucrurile nu iau capăt, foarte curând încă alte zeci de mii de copii vor avea foarte curând nevoie de asistență umanitară. Între, acum 30 de ani s-a celebrat, acum uh, câteva zile s-au celebrat 30 de ani de la înființarea unui for al Națiunilor Unite dedicat acestor situații și tocmai de aceea trebuie să ne exercităm influența în mod concret pentru a proteja la maximum pe toți copiii care fără voia lor și fără nicio posibilitate de a reacționa uh, sunt uh, prinși la mijloc în acest conflict. Copiii sunt copii, orice s-ar spune. Mulțumesc, domnul Wallace, un minut. Thanks, Madam President Mulțumesc, doamnă președinte. Turcia a trecut frontiera și a intrat în Siria. Este o încălcare a dreptului internațional. Turcia a, a invadat Siria, nu Kurdistanul. Trebuie să ne exprimăm solidaritatea cu poporul kurd, însă te integritatea teritorială a Siriei trebuie decisă de sirieni. Aproximativ 8% dintre kurdi trăiesc în Siria, 15% 50% în Turcia, unde sunt tratați înfiorător. Turcia este un stat uh, care, are, care impune apartheidul uh, curzilor. când uh, luptătorii curzi în Siria sunt numiți luptători rebeli și în Turcia sunt numiți teroriști. Și, din păcate,

Doamna Tupurainen are cuvântul acum uh, uh, în numele Consiliului. Aveți cuvântul. Aș dori să profit de această ocazie pentru a le mulțumi doamnelor și domnilor uh, eurodeputați pentru intervențiile, comentariile și propunerile, sugestiile lor. Acțiunea militară unilaterală a Turciei în nordul Siriei a cauzat și continuă să cauzeze suferință inacceptabilă. Este o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și din toate aceste motive, Consiliul European, vineri, a adresat din nou un apel către Turcia să-și retragă forțele și să respecte legislația internațională în materie umanitară și noi vom uh, menține această poziție în Consiliul Uniunii Europene. Între timp, ne străduim să abordăm această criză în lumina nevoilor identificate. Insistăm asupra unui acces de plin și neîmpiedicat la asistență umanitară pentru aceia care au nevoie de ea în toate uh, zonele de pe teren protejarea civililor trebuie să rămână o prioritate absolută. În ceea ce privește așa numitul acord de aseară, dezescaladarea în nordul Siriei sperăm să ducă la salvarea de vieți și la prevenirea unor suferințe suplimentare. În această măsură și doar atât o salutăm această decizie, pentru că pune capăt uh, amplificării ciclului violențelor. Dar va trebui să ne dăm puțin timp pentru a analiza consecințele posibile, să vedem cum vor evolua lucrurile. Oricum, unele lucruri nu se schimbă, și anume faptul că trebuie să rămânem uh, fermi în sensul că acest conflict trebuie să ia sfârșit odată pentru totdeauna și că trebuie respectată drepturile sirienilor în lumina rezoluției ONU 2354. La sfârșitul acestei luni se vor lua niște decizii la Geneva și de acolo pornind va trebui găsită o soluție pe termen lung și aș dori să îmi exprim aprecierea pentru angajamentul dumneavoastră permanent de a identifica o soluție pașnică permanentă pentru a, la conflictul din Turcia. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne ministru Tupurainen și le mulțumesc și, uh, îi mulțumesc și domnului comisar pentru prezență. Dezbaterea se încheie acum. Vom vota pe marginea rezoluției. Am primit șapte moțiuni de rezoluție. Uh, votul, vor avea loc, votul va avea loc la scurtă vreme după dezbaterea de mâine. Mulțumesc!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 în ceea ce privește alegerea ombudsmanului, că pe 16 septembrie ați fost informat de președinte referitor la deschiderea procedurii pentru alegerea ombudsmanului. Până la termenul de 30 de septembrie au ajuns la președinte 30 de nominalizări care au fost toate admise. Candidații sunt în ordine alfabetică, domnul Giuseppe Fortunato, doamna Julia Lafranc, domnul Nils Muisnix, doamna Emily O'Reilly și doamna Cecilia Wikström. Informații referitoare la candidați